Mandatul dumneavoastră a fost extins, sunteți acum director general, începând cu data de 1 septembrie, a Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă, EMSA. Ați colaborat întotdeauna foarte bine cu Comisia mea de transporturi și deja ne-ați prezentat proiectele dumneavoastră pentru anul curs la reuniunea noastră din luna ianuarie, însă avem din nou plăcerea de a vă asculta viziunea dumneavoastră în legătură cu viitorul. Vă veți continua sarcina deoarece sunteți acum în fruntea acestei agenții atât de faimoase. Euh, Domnule Emilii, vă voi da cuvântul, vă voi lăsa să vă exprimați în legătură cu orientările pentru viitor, după care vom avea o dezbatere cu deputații prezenți. Allez-y, c'est à vous. Vous pouvez utiliser l'autre micro. Euh, Madame Președinte, euh, merci beaucoup. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. It's again my pleasure to express... E plăcerea mea să îmi exprim recunoștința pentru posibilitatea pe care mi-o dați de a vă explica activitatea EFSA și tot ce ține de extinderea mandatului meu ca director. Dialogul continuu cu Parlamentul e extrem de important pentru agenție și personalul acestea. When I appeared in uh, front of this committee last January, I presented you în ianuarie v-am prezentat aceste slide-uri în care am arătat care sunt prioritățile și provocările pentru anul în curs. Lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Avem un nou mandat de cooperare în ceea ce prește funcționarea pazei de coastă um, cu care e în curs și acum trebuie să știți că noi recrutăm personalul cu competențele tehnice necesare pentru a obține, pentru a îndeplini acest mandat și de asemenea ne ne rafinăm uh, activitățile. Vom, uh, ne vom concentra mult mai mult pe funcția de pază de coastă. După cum vedeți aici, avem uh, șase sarcini principale. Avem peste 300 de autorități civile și uh, militare care îndeplinesc astfel de funcții de pază de coastă în mod uh, direct și indirect. EMSA le oferă o plus valoare în uh, activitățile lor de zi cu zi. Ținând cont de acestea, sunt uh, recunoscător în mod deosebit Parlamentul European pentru faptul că propune și sprijină crearea de o, a acestei funcții de pază de coastă. Tot la început în ianuarie 2016 și s-a încheiat cu conferința de la Lisabona, prezată de EMSA în iunie, conferința la care a fost prezent și Parlamentul. Acest proiect pilot uh, ne ajută să testăm mecanismul de cooperare propus de comisie în cadrul uh, pachetului frontiere. E un proiect care vrea să conștientizeze la nivel uh, transversal uh, toți partenerii și să creeze uh, sinergii tehnice și operaționale între diferitele funcții de bază de coastă. Cei trei directori doresc să prezinte rezultatul acestui proiect pilot celor trei comisii, TRE, TRAN Uh, pescuit și liber și asta se va întâmpla în toamna aceasta. Mai sigur în noiembrie. E un efort comun uh, pentru stabilirea cooperării între cele trei agenții. Aceste agenții au stabilit un mecanism de coordonare pentru a obține cele mai bune rezultate, folosind sinergiile existente în beneficiul autorităților naționale și europene care desfășoară activități de pază de coastă. Programul celor trei agenții din 2018 va avea un text comun în care se va sublinia care sunt prioritățile pentru anul în curs în domeniul pazii de coastă. Un exemplu concret al acestei cooperări se întâmplă chiar acum. Una din navele noastre de recuperare a țițeiului uh, operează în Marea Mediterană, a fost mobilizată de către FK doar acum câteva săptămâni. De asemenea, vrem să desfășurăm un serviciu de RPS, de drone în serviciu public, control al uh, uh, granițelor, operațiuni de căutare și salvare, controle fizice, uh, acțiuni de aplicare a legii și așa mai departe. E un proiect în curs. E un nou model de serviciu pentru autoritățile civile naționale și pentru alte instituții, acum când cadrul de reglementare de operare a dronelor e stabilit de către legiuitori dat fiindcă e un nou concept, ne confruntăm cu anumite întârzieri în ceea ce privește desfășurarea acestui serviciu din cauza complexității folosirii unor, unui număr atât de ridicat de sensori uh, la bordul unei aeronave atât de dimensiuni atât de mici. Însă e un serviciu inovator cu o plus valoare care s-a dovedit eficace la o demonstrație din mai în Spania și acum vă voi arăta un filmuleț în care puteți vedea ce servicii se pot folosi cu aceste drone. Localizarea de traficanți, de exemplu. To stimulate the cooperation between three agencies to work better in the field of Coast Guard. This is a new initiative which I think is very important and one of our tasks is to utilize remotely piloted aircraft systems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 armată, o operațiune împotriva traficanților, o navă care se deplasează cu o viteză mare. And this is the second uh, example of uh, trans un al doilea ex- exemplu când uh, persoanele sunt, uh, când, mă scuzați, când pachetele uh, traficate sunt transportate de pe vasul mai mare pe unul mai mic. La calea de control? transbordate, mă scuzați. Uh, And the third one is uh, oil response uh, demonstration. E al treilea exemplu, operațiune în cazul unei deversări de petrol. Then there is a uh, solace issue, safety of life. Was, uh... Aici salvarea vieții unei persoane căzute în mare. And then, uh, lastly, uh... Monitorizare Uh, și control în domeniul pescuitului. Aquí lo que tenemos nosotros es que podemos dar las coordenadas, pero solamente. This is only to demonstrate what kind of information. Asta doar pentru a vedea ce flux de informații primim de la aceste drone care sunt operate deja. Okay, then we can continue with the... Putem continua cu slide-urile noastre. Următorul slide, uh, sistemul TETIS. Agenția le oferă autorităților relevante o înaltă coprezentare pentru a le ajuta la inspectarea navelor. 80.000 de inspecții au fost, 18.000 de inspecții au fost făcute cu sistemul TETIS uh, în vreo 600 de porturi în toate statele membre. TETIS UE, modelul pentru a, ajuta implementarea legislației, așa numită directivei a sulfului și a primirii în porturi. Deci, doar pentru implementarea acestei directive nevoie de 10.000 de inspecții anuale. Mai mult, pe 7 august, agenția a folosit TETIS MRV și aplicația sa de web la cererea DG Climă. Acest sistem le, permite, le va permite companiilor care se ocupă de operațiunilor navelor de pavilion să raporteze în centrele și în porturile europene în conformitate cu reglementarea în curs. Asta pentru a respecta reducerile de emisii de dioxid de carbon în sectorul uh, transportului maritim, iar uh, nivelul de emisii și toate informațiile vor fi publicate anual. Sistemul TETIS MRV le permite companiilor să colaboreze cu autoritățile pentru a pregăti aceste dosare pe bază voluntară și să uh, transmită documente de respectarea regulamentului către Comisia Europeană. Folosind aceste informații, Comisia Europeană va publica anual informații agregate în funcție de fiecare navă, consumul de combustibil, emisiile de oxid de carbon și uh, indicator de randament energetic uh, medii. Pentru prima oară avem un sistem uh, la care poate contribui cu informații industria. Acum, locurile unde ajung refugiați pe teritoriul uh, Uniunii Europene. Peste câteva săptămâni, EMSA va organiza un al treilea set de exerciții în Norvegia. E un exemplu informa, important um, de cooperare în ceea ce privește um, locurile de refugiu. Se va simula un accident care va acoperi toate etapele dintr-un accident, de la faza de securitate și tot ceea ce ține de mediul înconjurător. as outcome of the previous two exercises. Au mai avut loc două exerciții uh, anterior, anterioare prezentate în documentul nostru. Acum, în ceea ce privește stabilirea unui ghișeu unic uh, pentru transportul maritim și un spațiu maritim comun, agenția dialogează constant cu principalii parteneri Sprijinim un proiect pilot cu Comisia și 8 state membre și cu industria pentru a testa acest concept. Un prototip de ghișeu unic maritim pentru a avea o soluție în ceea ce privește schimbul de informații relevante între nave. Din păcate, sunt mici pași care durează mult. Sectorul transportului maritim se confruntă cu mari poveri administrative din cauza nevoii de raportare dublă, ceea ce creează probleme și întârzieri, uh, dat fiindcă e un context internațional foarte exigent. Va trebui să fim răbdători pentru a vedea rezultate. Acum, sistemul de supraveghere maritimă, imagini satelitare pentru a înțelege mai bine și pentru a monitoriza mai bine activitățile din largul mării. Copernicus. Acest serviciu e disponibil autoriz- uh, utilizatorilor autorizați, inclusiv pentru operațiuni de salvare, de control, de protecția granițelor sau de monitorizare a mediului marin. E un sistem care suscită din ce în ce mai mult interes și care ne arată cât de mult aceste servicii pot ajuta autoritățile maritime să înțeleagă ce se întâmplă în acest domeniu. Și au început discuții în legătură cu continuarea serviciilor Copernicus și după 2020. Și sprijinul dumneavoastră ar fi util pentru a atrage atenția asupra acestui serviciu. Agenția, de asemenea, joacă un rol important în ceea ce privește sprijinirea statelor costiere pentru a face față deversărilor de petrol. Există mai multe nave care sunt staționate pe toată coasta Uniunii Europene care pot fi folosite în uh, termen de 24 de ore dacă au loc deversări de petrol și se oferă, agenția oferă două feluri de servicii asistență uh, prin nave, echipamente, o completare a rețelei de nave. Față de ianuarie anul trecut am stabilit un stoc exact echipat pentru uh, situații de uh, de um, accident uh, se află la Ravena, e o stație care e echipată cu furtune, tot ce trebuie pentru a provoca combustia petrolului. am ajuns practic să avem soluții care sunt interesante la nivel internațional. Oferim sprijin și asistență tehnică în vecinitatea Uniunii Europene, contribuind astfel la un nivel de siguranță maritimă mai mare și la un nivel de protecție maritimă mai mare. În mod regulat primim delegații din țări terțe, delegații foarte interesate să înțeleagă abordarea unică pe care o are Uniunea Europeană în ceea ce privește siguranța și securitatea maritimă și uh, reacțiile în caz de accidente. Și în ultimul aviz uh, făcut de comisie în legătură cu EMSA se recunoaște acest lucru. Capacitățile de training și de formare ale agenției sunt uh, atrăgătoare la nivel internațional și ar putea să ajute la consolidarea capacităților în acest domeniu. În ultimul rând, evaluarea externă a agenției. Vreau să vă spun câteva cuvinte în legătură cu această evaluare care a avut loc în perioada 2016-2017. Evaluarea pe ansamblu e foarte pozitivă. Se recunoaște că EMSA contribuie la un mediu maritim mai sigur, precum și la o capacitate crescută a statelor membre de a preîntâmpina și de a reacționa la poluarea marină prin desfășurarea de activități și prin uh, atingerea unor obiective care corespund nevoilor uh, Uniunii Europene în acest domeniu. Raportul e disponibil pe pagina noastră de internet. Consiliul Administrativ al uh, EMSA va, își va va adopta aceste recomandări la reuniunea din noiembrie. Agenția noastră funcționează acum uh, la capacitate maximă. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și aștept cu nerăbdare orice întrebări. Merci beaucoup. Vă mulțumim foarte mult, domnule Mili, pentru în această prezentare. Avec, euh, le fait d'aborder plusieurs points, que ce soit sur le... Ne-ați prezentat mai multe puncte, ne-ați vorbit despre mediul înconjurător, despre aspectele tehnice, despre dimensiunea internațională a activității dumneavoastră. Înainte de a-i da cuvântul domnului Vin Van de Cap, coordonator de la PPE, țin să salut grupul de vizitatori care a venit astăzi aici. Dumneavoastră sunteți gestionari din domeniul căilor ferate. Vă urăm bun venit în Comisia de Transporturi. Asta vă spun eu în calitate de președinte. Vă și aplaudăm. En tout cas, nous allons euh, tout de suite euh, ouvrir le, le, ce débat qui, a, qui aura un impact. Hein? Acum ne continuăm cu dezbaterea noastră. Chestiunile maritime, un sector în continuă transformare, am vorbit puțin și despre digitalizare, despre tot ce ține de mediul înconjurător. Reamintesc, 90%, 80% din mărfuri sunt transportate pe mare. Care e concurența? Care sunt obstacolele? Uh, mizele geopolitice care sunt din ce în ce mai mari. Deci funcționarea acestei agenții europene Uh, va avea un rol din ce în ce mai important. Iată, cu dronele acum, uh, pe viitor, dronele practic uh, <laughs> vor deveni o tehnologie depășită, deoarece evoluțiile sunt foarte rapide în domeniu. Însă înainte îi dau cuvântul domnului Rimar de cap, coordonatorul nostru din partea grupului PP. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Fracții, felicitații an în numele grupului PPE, uh, felicitări domnului Mili pentru renumirea în această funcție și mulțumiri pentru modul în care conduceți această agenție minunată. Doamnă președinte, sunt singur singur el aici, după cum vedeți. Colegii mei din Portugalia, Spania, Franța și Grecia se îndreaptă către țările lor să vadă cum funcționează EMSA la fața locului. Mai mult ca sigur asta fac. Și de-aia eu, mm, din păcate, sunt aici singur și vorbesc. Eu voi încerca să țin cont și de interesele colegilor care nu sunt uh, prezenți astăzi aici. Acum, în ceea ce privește primirea de solicitari de azil. Vluchtelingen met asielzoekers? Dumneavoastră intrați în contact cu navele pe care vin refugiații sau Frontex-ul o face, alte agenții. Navele dumneavoastră sunt implicate în acest proces, deoarece pe hârtie nu e așa de... Poate că pare ușor să împarți uh, sarcinile, însă foarte multe lucruri se întâmplă pe teren. Ce face EMSA, practic, la fața locului când se întâmplă așa ceva, de o sosire de refugiați, de exemplu? Și de asemenea aș vrea să pun întrebări în legătură cu cooperarea cu alte servicii. În Africa de Nord, de exemplu, ce relații aveți acolo cu forțele marine, cu marina în Libia, în Maroc? Libia e sprijinită de Italia, din câte știu, pentru a putea reuși să controleze mai bine situația. Însă am asistat uh, la un fapt uneori există anumite coliziuni între uh, marină și ONG-uri, Medecins Sans Frontières, de exemplu. Ce face atunci, EMSA? Ce poți să faci? Nu poți să lași oamenii respectivi să se înnece, însă pe de altă parte nici nu poți să le asiguri un bilet sigur către Uniunea Europeană. Deci aici intervine problema azilului. Acum, aspectele legate de mediu. Deja ați vorbit despre asta, despre guvernanța oceanelor. Dimineața am vorbit despre asta. Și eu aș avea o întrebare specifică. Așa numita supă de plastic din Mediterană care există acolo. Există în Pacific și în Atlantic, însă ce se întâmplă în Mediterană? Există astfel de acumulare de plastic în Marea Mediterană, în Baltică sau în Marea Nordului? Cine e poluatorul principal? Navele care își aruncă gunoaiele în mare sau e vorba de gunoaie care vin de pe pământ, de pe uscat? Domnul Mile, bineînțeles, e diplomat. Vorbeați despre ghișeul unic maritim. Poate că ar trebui să primească un imbol, imbold ca lucrurile să se desfășoare mai repede. Spuneați dumneavoastră așa frumos. Însă mulți sunt nepregătiți. Țara mea, țările de jos, de exemplu, acționează cam ciudat în acest domeniu. De ce? Nu îi convinge această idee a acestui ghișeu unic? Competențele naționale sunt uh, în joc, um, sunt implicate, bineînțeles, servicii diferite de poliție, de pază de coastă. Acest ghișeu maritim uh, a primit, uh, practic, multe a primit multă susținere, însă iată că nu decolează, să zicem așa. Acum, Copernicus, vorbeați despre serviciul Copernicus și spuneați că uneori Uniunea Europeană se bucură de o popularitate mai mare în afara granițelor sale decât în interior. Dacă e să vedem ce contacte aveți cu Filipinele sau cu alte țări din afara Uniunii Europene, mm, suntem puțin dezamăgiți. Însă haideți să ne continuăm eforturile. E o formă de exportare a unui produs al Uniunii Europene de care ne putem mândri. Mulțumim! Mulțumim foarte mult, domnule Vindo Andercamp. Acum îi dau cuvântul doamnei Meissner. Da, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich auch... Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului ALDE vreau să mulțumesc pentru această prezentare. Păcat că nu sunt mai multe persoane în sală. Prezentarea dumneavoastră mi s-a părut deosebit de interesantă. Uh, Bineînțeles, am și eu niște întrebări. Voi încerca să nu le pun pe aceleași uh, pe care le-a adresat domnul uh, Van den Kamp, chiar dacă, uh, mai mult ca sigur, avem idei comune. În ceea ce privește paza de goastă și refugiații, nu pun nicio întrebare, pentru că s-a pus deja o întrebare pe tema aceasta. Vreau să întreb ceva despre drone. Nu folosiți de prea mult timp dronele. Vreau să vă întreb dacă ați obținut deja rezultate clare prin intermediul supravegherii cu drone. Dacă am înțeles eu bine, dronele sunt uh, și în uh, serviciul anumitor state membre și dacă da, dacă am înțeles bine, atunci vreau să întreb cine plătește. Plătesc și statele membre pentru aceste drone sau doar EMSA? În ceea ce privește TETIS și asistența pentru inspecția navelor, Într-adevăr, uh, sistemul acesta există doar de la 1 august 2017 sau e, uh, trăiește de mai mult timp uh, sau s-a născut cu mai mult timp în urmă. Vorbeați că în acest context, vorbeați în acest context despre zonele SECA și despre directiva privind instalațiile portuare de preluare. Vă întreb uh, de legătura cu aceste directive pentru că am înțeles că în Germania deșeurile apa uzată a navelor din, care circulă în Marea Baltică nu sunt preluate în uh, porturi, ci trebuie să fie preluate de alte uh, Uh, instalații. Vreau să vă întreb dacă EMSA verifică genul acesta de activități ilegale de deversare sau preluare ilegală a, a apelor uzate. În ceea ce privește ghișeul unic, e o idee foarte interesantă. Eu cred că ideea aceasta ar, trebui să fie, ar fi trebuit să fie deja pusă în, uh, în uh, funcțiune sau în operă. Ați vorbit despre dubla raportare care ar fi o problemă în calea dezvoltării acestui ghișeu unic. Dați-mi voie să vă întreb dacă problema aceasta rezidă la nivel european sau dacă apare de altundeva. Dacă dubla raportare este o problemă, atunci e clar că problema trebuie să fie eliminată. Ultima întrebare se referă la supravegherea maritimă și Copernicus. Ehm, subiectul mă interesează foarte mult, mă ocup de ceva vreme încoace de politica Uh, maritimă. Arătați în uh, prezentarea dumneavoastră un fel de catalog de produse. Vreau să vă întreb ce fel de catalog de produse este acesta. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Meissner, doamnă Tivonen. Doamna Chilonen, vă mulțumesc, domnule director executiv Melu, pentru prezentarea dumneavoastră și felicitări din partea delegației finlandeze pentru alegerea dumneavoastră. Vă rog mult succes în acest uh, post foarte dificil. O întrebare foarte importantă care întotdeauna mă tulbură uh, este atunci când vă întâlniți cu operatorii din statele membre și uh, aceștia ascultă despre activitatea EMSA. Cât de multe suprapuneri există în diverse domenii, cercetare și alte aspecte cu care va ocupați EMSA, comparativ cu ceea ce fac statele membre, fără ca statele membre să fie în contact cu dumneavoastră sau să fie la curent cu ceea ce cu activitățile dumneavoastră. Mi se pare că resursele nu sunt suficient de uh, folosite sau că lumea nu cunoaște activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna Chilunen, domnul Chisteloh. Domnul Keith Taylor. Vă mulțumesc. Am trei întrebări, domnule Müller. putem să primim un exemplar al prezentării dumneavoastră. În a, a doua întrebare, nu știu dacă știți, dar cu câteva uh, duminici în urmă a apărut o ceață toxică din larg în sud, sud coste de, la coasta de sud a Angliei și 150 de constituenți, de cetățeni au, care erau pe plajă, au fost uh, surprinși de această uh, ceață toxică și au ajuns la spital cu probleme de uh, respirație, cu iritații și vom și cu vomă. Um, vă întreb dacă puteți să ne ajutați să identificăm sursa și natura acestui eveniment și să identificăm uh, O, și ultima întrebare. Probabil că ați observat că Regatul Unit pare, pare foarte hotărât să părăsească Uniunea Europeană. și dumneavoastră, ce considerați că va fi efectul dacă Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană asupra activităților dumneavoastră? Vă mulțumesc, domnule Keith Taylor. Într-adevăr, este un uh, subiect care interesează foarte mult comisia noastră relația între uh, sectorul maritim și Brexit, ca să-i spunem pe nume. Este foarte important că, pentru că există anumiți membri ai agenției dumneavoastră Legatul este un membru al agenției dumneavoastră și Ați, uh, întrebarea mea este dacă anticipați această, aceste consecințe ale Brexitului în termen bugetar, chestiunile mari, pe chestiunile maritime, ce se întâmplă atunci când un stat membru iese dintr-o chestiune de reglementare comunitară. Și un alt aspect important, sectorul maritim sectorul maritim are un viitor, dar în 20 de ani există previziuni în legătură cu se vorbește despre autostrăzile mării, despre economia mării. Cum vor fi afectate toate aceste subiecte în perioada următoare? Vă mulțumesc, doamnă președinte întrebări foarte bune și voi încerca din răsputeri să răspund. Încep cu întrebarea domnului Vin de Camp în legătură cu solicitanții de azil și refugiații care vin din uh, nordul Africii, din special din nordul Mediteranei din nordul Africii prin Mediterană, noi acordăm Frontex informații despre persoanele din larg. Încercăm să detectăm vasele mici din larg și să transmitem aceste informații atât Frontex cât și statelor membre care au responsabilitatea de a acționa. EMSA nu are rolul de a reacționa sau de a acționa în vreun fel asupra acestor embarcațiuni, noi doar transmitem informația pe care o adunăm cu instrumentele cele mai uh, bune pe care le avem la dispoziție, pentru că autoritățile naționale și Frontex nu au a, uh, mm, uneltele, instrumentele pentru a monitoriza traficul și există mai multe cazuri în care rolul de monitorizare al EMSA a fost uh, foarte util pentru autoritățile naționale Eh, am avut multe cazuri în care am salvat oameni, eh, din păcate au fost și cazuri, cazuri tragice de pierdere de vieți omenești, însă în acest sens dezvoltăm și servicii de drone pentru viitor. Avem un proiect pentru, cu o dronă mai mare pentru a monitoriza traficul, însă în momentul de față aceste drone sunt eh, folosite doar pentru servicii militare, costul lor este ridicat discutăm cu furnizorii de servicii pentru a reduce costul, pentru, pentru a putea avea o, această perspectivă. După cum am menționat, lucrăm în, în, cu Frontex și cu EFCA în capacitatea noastră de pază de coastă. De asemenea, acum lucrăm cu autoritățile naționale italiene, franceze, elene, care sunt responsabile cu reacția. Avem un proiect în curs în Mediterană, în care este responsabilă și Marina Italiană, la fel cum o facem în operațiunea Atalanta în cornul Africii. Deci avem o modalitate structurată de a transmite uh, informații. Lucrăm cu statele din nordul Africii. Am lucrat cu ele de mai mulți ani. Am început acum proiectul SafeMed 4, la încheierea proiectului SafeMed 3 Așadar, uh, intensificăm capabilitățile autorităților naționale din statele nord-africane de a reacționa uh, în uh, probleme de monitorizare a mediului. Deci formăm aceste autorități să își îndeplinească cerințele pentru a ajunge la același nivel cu statele de coastă europene. Rezultatele de până acum au fost atât de promițătoare încât au fost uh, alocate uh, fonduri pentru continuarea proiectului. De asemenea, be, țările beneficiare de la Maroc până în Iordania participă de bunăvoie pentru că văd, văd uh, plus valoarea proiectului. Avem de asemenea și opera, activități operaționale concrete uh, am donat Tunisiei un echipament de detectare a deversărilor de petrol. A fost donat și instalat pe uh, embarcațiunile tunisiene, deci uh, acum pot și ei să își asume operațiuni de protecție a mediului. Avem uh, contacte periodice cu uh, marinele naționale din regiune. Ultima problemă majoră, uh, problema plasticului este o problemă majoră la nivel mondial, dar și în apele europene, pentru că există deșeuri nu doar din partea uh, navelor ieșiri de pe litoral, litoral. EMSA nu are deocamdată mandat în acest sens, dar poate că în viitor am putea să avem posibilitatea să avem o colaborare cu uh, autoritățile statelor membre, pentru că trebuie să reacționăm la aceste deșeuri care nu des- dispar de la sine, trebuie să facem ceva pentru a uh, uh, le limita este ceva care afectează uh, litoralul și mările. Lucrăm în paralel cu uh, Comisia mm, la revizuirea uh, directivei pentru servicii maritime și avem un sistem TETIS EU care are un model pentru facilități de raportare. Deci, vasele trebuie să raporteze toate deșeurile pe care le-au adus sau pe care le-au lăsat în larg. Deci, controlul se îmbunătățește, însă acest lucru ia timp. Deșeurile însă sunt deja în larg și ceva trebuie să fie făcut. Există și inițiative ale industriei care încearcă să afle cum pot să dezvolte uh, uh, dispozitive de colectare a plasticului. Maritime Shipping Window este o problemă dificilă. Uh, industria dore, dorește ca acest uh, sistem să fie deja operațional pentru că văd uh, este un sistem care minimizează povara administrativă. Raportul a intrat în vigoare în 2010, perioada de tranziție a durat până în iunie 2015. Toate statele membre au îndeplinit cerințele directivei. Au avut uh, ghișeul unic național în uh, vigoare, însă problema este că nu comunică cu celelalte autorități necesare în sectorul maritim. Aceasta a fost neajunsul acestui sistem. Acum am solicitat Comisiei o evaluare a acestui sistem al ghișeului unic în șapte sau opt state membre și acum aceste evaluări s-au încheiat, au fost predate Comisiei care face o evaluare în legătură, în legătură cu ce trebuie să se facă pentru directivă pentru a implementa mai bine și a integra aceste ghișe unice. Încercăm de asemenea să evaluăm care este um, modalitatea cea mai bună de a um, îmbunătăți foaia de bord a embarcațiunilor. Această decizie a intrat în vigoare în 2016, o perioadă actuală se termină în 2020, deci anumite statele membre ar putea să fie reticente să acționeze înainte de această dată, însă poate ceva ar trebui să se facă înainte. Domnul Van de Camp, aș dori doar să mai pun o mică întrebare suplimentară. evaluarea 65 acolo se vorbește despre echipaj, despre capitan, uh, că aceștia se plângeau de mm, povară administrativă, însă nu spun că ar fi existat vreo îmbunătățire. Ce se face în acest sens? Însă poți să ai propriul sistem, însă dacă sistemele nu funcționează împreună, atunci eh, ce se poate face? Da, este exact acest lucru. Aceste sisteme trebuie să fie integrate între ele și să funcționeze. Este ridicol ca uh, capitanul și uh, mateloții să trebuiască să folosească sisteme diferite, se dublează munca, deci sistemul de ghișeu unic trebuie să fie evaluat, că toată lumea raportează de plin, însă sistemele funcționează diferit. Fiecare stat membru are o abordare diferită, bazată pe faptul că anumite porturi au sistemele lor proprii și nu vor să le schimbe. Noi la EMSA nu avem puteri să spunem că să dictăm schimbarea vreunui sistem. Trebuie să fie obligatoriu pentru ei uh, și acest lucru nu apare în directivă, deci noi nu putem să facem nimic. Drone. Întrebarea doamnei Meissner în legătură cu dronele. lucrăm cu dronele foarte active acum și am uh, introdus o serie de servicii, am uh, alocat 67 de milioane până în 2020. Am uh, făcut multe licitații pentru a configura serviciile care să, ne, ca să răspundă necesităților noastre. Există și, există și provocări pentru că dronele sunt acum relativ de dimensiuni relativ reduse și încercăm să completăm uh, sistemele de monitorizare cu diversi, diverse tipuri de senzori. Însă acești senzori sunt de dimensiuni destul de mari, destul de mari, ceea ce pune, pune limite asupra acestui sistem și asupra serviciilor. În statele membre avem deja 15 state membre care ar fi interesate de asemenea servicii pentru a completa serviciile proprii pe care, și serviciile MSA deja acordate. Provocarea pentru statele membre este că permis, permisiunea de zbor trebuie să fie acordată de autoritățile naționale. Deci aceste autorități naționale trebuie să conlucreze pentru a da permisiunea de zbor și Croeți, Croația este primul stat care a reușit să obțină acest uh, permis și Croația beneficiază de aceste servicii. Noi acordăm serviciul pentru statele membre ca un pachet uh, de plin. Nu trebuie să se plătească nimic, nimic în plus în faza de test, serviciul este gratuit pentru statele membre și la timpul potrivit vom avea și alte state membre care vor permite survolarea teritoriului. Acesta este pasul următor. Uh, port reception facilities. E în curs de revizuire directiva privind uh, instalațiile de preluare. Uh, vă spuneam uh, că, da, tratăm și problema sulfului. În momentul de față, dronele ne oferă posibilitatea de a evalua cantitatea de sulf din aer. Există drone care zboară în spatele navelor uh, și măsoară cantitatea de sulf din emisiile acestora și pe baza cantității de sulf uh, detectată se poate, detec- se poate detecta și tipul de combustibil folosit de către navă. În ceea ce privește apele uzate, situația e mai dificilă. Deocamdată nu avem instrumentele necesare pentru a monitoriza diferiții poluanți din apa marină. Um, există însă autorități naționale care se ocupă de partea aceasta uh, și autoritățile naționale nu au nevoie de monitorizare prin satelit, pur și simplu merg la fața locului, iau eșantioane de apă marină și uh, evaluează cantitatea de poluanți în felul acesta. Deci implicarea noastră nu mai este necesară. Uh, în ceea ce privește dubla raportare, menționam această problemă. Problema se datorează lipsei de cooperare între autoritățile naționale. Trebuie să exercităm presiunea asupra acestora pentru ca problema colaborării să se rezolve. În ceea ce privește Copernicus, v-am spus deja că am încheiat un acord cu DC Growth, uh, conform uh, căruia 40 de milioane pot fi folosite de către, folosiți de către uh, noi până în 2020 pentru a obține imagini pe satelit, de pe satelit, uh, cu privire la diferitele teme care sunt uh, interesante pentru noi. Să știți că dacă la început imaginile pe care le-am obținut nu au fost uh, neapărat dintre cele mai clare, uh, între timp situația s-a ameliorat și în cazul în care detectăm uh, probleme anume, ei bine, imaginile ne ajută, obținute de sateliți. După aceea, în ceea ce privește cercetarea și relația noastră cu cercetarea, uh, Trebuie să vă spun că autoritățile naționale sunt informate de, în legătură cu activitățile noastre de cercetare. De asemenea, rezultatele studiilor noastre sunt întotdeauna publicate pe site-ul uh, nostru uh, web și, uh, prin urmare, sunt la dispoziția tuturor celor care sunt interesați de ele. Um, domnul Taylor vorbea despre, gra, uh, despre ceața toxică. Am uh, citit și eu știrea, am încercat să mă dumiresc de unde vine ceața aceasta. Uh, nu avem instrumentele necesare pentru a studia neapărat fenomenul. Există instrumente care ne permit, după cum vă spuneam, să detectăm cantitatea de sulf din aer, dar nu avem neapărat uh, instrumente care să ne permită detectarea altor tipuri de substanțe uh, care sunt prezente în, în atmosferă. Deci, deocamdată, dronele noastre sunt limitate ca și instrumentar uh, și nu pot să ne ofere genul acesta de, de informații, dar cine știe, poate pe viitor, odată ce vom folosi monitorizarea prin satelit uh, pentru a obține date cu privire la calitatea atmosferei, uh, vom putea să descoperim și uh, problemele care generează fenomene de genul acesta. Ajung la bre Brexit. Să știți că noi nu participăm la negocierile în curs la Bruxelles. Bineînțeles, încercăm și noi să aflăm mai multe date despre Brexit. Uh, Avem 60 de colaboratori din Marea Britanie în agenția noastră și uh, oamenii aceștia își fac griji în legătură cu viitorul lor. Bineînțeles, am discutat cu autoritățile britanice, autoritățile din sectorul maritim și, și aceste autorități sunt foarte îngrijorate de cele ce se vor întâmpla. Să știți că sursele noastre de monitorizare furnizează informații și omologilor uh, britanici. Dar să știți că nu doar ei vor avea de pierdut de pe urma Brexitului, uh, ci și noi vom avea de, de pierdut pentru că și noi primim o serie de informații din partea autorităților britanice. În momentul de față, spre exemplu, unul dintre depozitele noastre de as, uh, de, cu echipament uh, de asistență în caz de urgență se află în Scoția, la Aberdeen. Mai există și alte puncte de intervenție în Regatul Unit și uh, e clar că va trebui să renegociem acordul cu autoritățile britanice după, după Brexit. Cine știe care vor fi uh, condițiile? Cu siguranță colaborarea va exista și după Brexit, dar uh, va face obiectul unor noi condiții. Brexitul, legislația, directivele Uniunii Europene, consecințele pentru Marea Britanie. Eu cred că Marea Britanie va trebui să își uh, modifice întreaga legislație pe, temele, pe, teme, pe teme maritime. Deci toată legislația națională britanică pe tema aceasta va trebui să fie modificată ca urmare a Brexitului. Mai există și alte acorduri uh, care guvernează sectorul maritim și care au uh, la bază colaborarea dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Și aici situația se va schimba. Mă întrebați uh, ce se va întâmpla peste vreo 20 de ani în sectorul maritim, autostrăzile maritime, etc., etc. Din punctul meu de vedere, transportul maritim va lua amploare, Uh, vom fi depășit uh, până atunci problemele de mediu. Uh, soluțiile apar deja mai repede sau mai încet, dar ele apar. De asemenea, purtăm din ce în ce mai des discuții despre transportul maritim automat, despre pilotarea la distanță a navelor. Dar bine, toate aceste idei sunt într-o primă fază a discuțiilor va urma să rafinăm aceste, aceste propuneri. Să știți că la nivel național lucrurile deja încep să se, să se miște în Norvegia, spre exemplu, există noi tipuri de, sau există uh, deja o, nou, o navă autonomă care va, fi, uh, va intra în circulație uh, cândva în viitorul apropiat. Dar bine, de asta nu ne ocupăm noi, ci se ocupă autoritățile norvegiene. În orice caz, acesta este viitorul. Doamnă Meisner, mai aveți o scurtă întrebare finală. Aveți cuvântul. Ehm, da, în engleză vă voi adresa întrebarea. De fapt, am adresat deja o întrebare la care nu mi-ați răspuns, dar nu mare bai. Vă întrebam cei cu catalogul acesta de produse la Copernicus. Uh, catalogul acesta cuprinde toate rezultatele despre care vorbeați sau nu? Și încă o întrebare am, de data aceasta uh, una nouă. Vorbeam despre Brexit, da, dar ce se întâmplă, spre exemplu, cu Norvegia? Vedeți ce se întâmplă pe coasta Norvegiei? Uh, dați informații Norvegiei în cazul în care detectați ceva? Chiar dacă Norvegia nu este neapărat stat membru al Uniunii Europene, ar putea fi un scenariu de viitor pentru Regatul Unit, nu e așa? Mulțumesc pentru această întrebare suplimentare. Uh, Ehm, catalogul Copernicus cuprinde toate serviciile pe care le avem în momentul de față, pe care le oferim în momentul de față. Acest catalog explică pe clar, eh, pe, pe larg care sunt misiunile noastre, care sunt operațiunile eh, noastre. Mai există și o serie de informații subcinte cu privire la viitoarele noastre proiecte. Informațiile cu privire la catalog le găsiți pe site-ul nostru de internet. Norvegia Norvegia este o, un stat EFTA. Prin urmare, beneficiază de exact aceleași condiții ca statele membre ale Uniunii Europene. Din punctul nostru de vedere, Norvegia este stat membru. Doamna președinte, iată am ajuns la final. Vă mulțumim, domnule Mili, pentru că ați răspuns la toate întrebările noastre și pentru că ne, ne-ați explicat uh, într-o manieră concretă care vor fi uh, provocările cu care se va confrunta agenția dumneavoastră. Ne-ați spus de asemenea că provocările abia încep să apară. Ați vorbit despre digitalizare, Ați vorbit despre navele autonome, noi tot vorbim despre vehiculele autonome, dar iată și navele maritime pot fi uh, autonome. După aceea ne confruntăm cu provo- provocarea reprezentată de migrație. Iată, toate aceste provocări există, și uh, agenția dumneavoastră este esențială în contextul acestor provocări. Dar uh, marea, marea problemă este finanțarea, înțelegem. Uh, înțelegem bine. Dincolo de problemele de personal și vorbeați despre angajații britanici care își fac uh, griji în legătură cu viitorul lor, mai există uh, clar uh, o nevoie de personal suplimentar dacă e ca agenția noastră să se poată achita mai mult decât onorabil de misiunile care îi revin. În orice caz, vă mulțumim pentru prezență, pentru prezentare și vă asigur că a noastră comisie vă va sprijini întru totul. Uh, provocările ne uh, cu provocările acestea sau provocările acestea ne privesc pe noi toți, organ- uh, guvernanța maritimă, mările de mâine, toate aceste, aceste subiecte sunt esențiale pentru noi toți. Iată, ne-am, am ajuns la finele ședinței noastre, ne reîntâlnim pe data de 25 septembrie la orele 15 și dacă nu mai există uh, ceva la diverse, ședința se suspendă și vă mulțumesc frumos.